Ladies and gentlemen, it's already uh, 12 past 3, so I guess we should uh, begin our, uh, our meeting. Cred că ar trebui să începem. Vă rog să vă ocupați locurile pentru că este deja 3 și 12 minute. Vă mai acord câteva secunde ca să luați loc. Mulțumesc foarte mult. Președintele nostru, domnul Alan Cadec, ne-a informat că nu poate participa la reuniunea de astăzi, așa că reuniunea de astăzi va fi prezidată de mine. Deci, în primul rând, să adoptăm ordinea de zi. Văd că nu sunt obiecții, așa că o consider aprobată. Să trecem la următorul punct din ordinea de zi. Anunțurile președintelui nu există. E perfect. Atunci să trecem la punctul 3, aprobarea procesului verbal a reuniunii din 17-18 februarie 2016. Dacă nu sunt obiecții, atunci considerăm și acest proces verbal aprobat. Mulțumesc! Și acum să trecem la punctul 4, și anume audierea publică privind nou cadru pentru măsurile tehnice. În această după amiază vom avea această reuniune pe această temă. Audiure, audiera face parte din uh, pre, procedura legislativă pri, ca urmare a propunerii făcute de comisie pentru nou cadru pentru măsuri tehnice. Vă reamintesc câteva elemente cheie pe acest subiect. Măsurile tehnice au fost introduse pentru a împiedica captura de puiet și alte capturi secundare. Cum știți, sistemul se bazează pe trei seturi de mecanisme care sunt deosebite din punct de vedere geografic și care au cu toate reguli specifice și câteodată fac parte dintr-un uh, instrumente de gestionare mai largi, cum ar fi planurile multianuale. De asemenea, includ prevederi cum ar fi uh, uh, interdicția unor tipuri de năvoade, uh, prevenirea capturii de cetacee și așa mai departe. Și toate aceste măsuri tehnice care apar în 30 de regulamente diferite au devenit un set de reguli complexe, heterogene și dezorganizate, care sunt chiar inconsecvente și contradictorii. Evident, este greu pentru părțile interesate să înțeleagă și să vadă care sunt autoritățile naționale care le pun în aplicare. Știm cât de complexe sunt măsurile tehnice. Ele provin din procedurile legislative diferite și din motivațiile care au dus la crearea lor. Uh, unele dintre ele au fost cerute de uh, organizațiile de gestionare regională a pescuitului, altul de tacuri și de uh, regulamentele privind cotele. Multe dintre ele au fost adoptate conform procedurii de comitologie înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona fără implicarea Parlamentului European. Multe din aceste măsuri tehnice sunt rezultatul negocierilor politice dintre statele membre și au o bază științifică aproape inexistentă, ceea ce duce la mari discrepanțe între diferitele zone maritime. Din 2009, propunerile legislative privind măsurile tehnice și planurile multianuale au făcut pr- ceva progrese datorită tensiunii dintre instituțiile europene care au putere de decizie conform articolului 43 și în parte pentru că există dificultăți uh, de aliniere a măsurilor tehnice și a legislației la uh, tratatul de la Lisabona. Mi-aduc aminte că pe 15 decembrie 2015 Parlamentul a adoptat un raport din proprie inițiativă numit Noua politică comună de pescuit, structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale, redactat de colegul nostru Gabriel Mato. Noua propunere de regulament are acum două obiective. În primul rând, să simplifice măsurile tehnice și să uh, adapteze aceste prevederi la elementele cheie introduse de reforma politicii comune de pescuit, cum ar fi obligațiile de debarcare și regionalizarea. Mâine vom avea un schimb de vederi profund cu Comisia despre această nouă propunere, dar astăzi dorim să auzim ce spun câțiva reprezentanți de marca ai domeniului, cum ai fi ar asociațiilor de pescuit, consiliilor consultative și care este perspectiva științifică. Ne pare rău că domnul Luigi Areghi din, de la Fundația ASTI, care era prevăzut ca vorbitor uh, în a doua parte a reuniunii, uh, și-a anulat participarea. Trebuie să navigheze pe mare pentru a participa la niște încercări a, unui, uh, a unor echipamente trawler. Din păcate, n-am găsit cine să-l înlocuiască. Avem cinci vorbitori în loc de șase, așa cum planificasem inițial. Reuniunea de astăzi este divizată în două grupuri. Primul grup se referă la funcționarea, la abordarea funcțională, se, funcțională, se concentrează pe Uh, prevederile comune care se aplică tuturor uh, bazinelor marine, planurilor multianuale și rolului regionalizării. Al doilea grup se referă la abordarea geografică și la prevederile pentru Marea Nordului, Marea Baltică și Marea Mediterană. După fiecare grup de prezentări urmează întrebări și răspunsuri. Uh, eurodeputații pot să adreseze întrebări experților. În acest context, Salut pe cei cinci experți, dar înainte de a începe prezentările lor, vreau să invit pe reprezentantul Comisiei, de gemare ca să ne introducă pe scurt acest subiect. Aveți cuvântul, Ius. Mulțumesc, domnule Valenciano. Mă bucur că ați revenit după uh, ce am discutat planurile pentru Marea Baltică săptămâna trecută. Voi fi foarte pe scurt. Uh, după cum spuneați, uh, nu are rost să intervenim prea pe lung. Mâine vom discuta mai pe larg și vom da explicații privind aceste aspecte tehnice, însă vreau să aduc în discuție câteva chestiuni importante pentru toată lumea. Astăzi avem prima posibilitate să auzim părțile interesate, să vedem ce cred despre propunerile noastre, să nu uitați că i-am consultat și tot consultăm de 2 ani și jumătate privind uh, ideile noastre. Deci nu cred că ceva o să ne surprindă până la urmă. Apropo de ideile unora dintre cei uh, interesați de acest subiect. Nu, voi, uh, nu mă voi întoarce în trecut, nu o să spun ce ne-a dus la elaborarea acestui plan. Foarte multe lucruri mergeau în direcția proastă, lucru care s-a văzut în ultimii ani și trebuia uh, să facem niște schimbări după tratatul de la Lisabona, deci sunt câteva motive pentru care lucrurile trebuie să se schimbe. Propunerea pe care o avem acum încearcă uh, să atingă trei obiective. Unu, cred că e cel mai important, este contribuția măsurilor tehnice în contextul noii politici comune de pescuit. Uităm uh, acest lucru, dar de fapt măsurile tehnice sunt foarte importante în pescuit, în modul în care se uh, determină compoziția capturilor uh, ce, și modul în care se determină activitatea industriei de pescuit pentru a ne putea atinge aceste obiective. Nu e vorba numai de obligația de debarcare, și, ci și la, eu știu, îmbunătățirea altor aspecte. Este foarte important, de asemenea, să ne gândim și la randamentul maxim admis și modul în care se exercită presiunea asupra surselor. A doua parte a acestui obiect este o mai bună articulare a măsurilor tehnice cu uh, obiectivele care se bazează pe ecologie, și dacă avem o abordare bazată pe ecosistem, lucrurile vor merge mult mai bine. Să sperăm că uh, în această propunere se va regăsi ceva important pentru toată lumea. Asta ar fi primele obiective. Uh, apoi, contribuția la uh, aplicarea eficientă a acestor măsuri. A doua obiectiv este simplificarea ne pare rău să vedem ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Uh, s-au acumulat din ce în ce mai multe legi, nu s-a făcut curățenie și în cele din urmă am ajuns la mai bine de 30 de regulamente. Puteam, avem sute și sute de pagini de uh, regulament care mm, iar uh, propunerea de față are mai puțin de 60 de pagini. Deci, vedeți, am încercat să facem curățenie, să simplificăm lucrurile, să eliminăm tot ceea ce nu am dorit să avem. Avem, pentru că în legislațiile anterioare erau suprapuneri, era lipsă de transparență și vrem să clarificăm și să simplificăm o serie de măsuri care se vor aplica în viitor. Și al treilea punct, care stă la baza descentralizării. După cum a văzut toată lumea, am făcut alegerea de a introduce în propunere o serie de reguli comune, de standarde comune, de interdicții comune, de standarde comune, de regule comune pentru toată lumea și apoi, pe baza a ceea ce am discutat împreună cu părțile interesate, am ales plasăm anumite de ruli, reguli în anexe, iar anexele acestea, de la anexa 5 încolo, uh, cuprind uh, regulile pentru regionalizare. E un element foarte important în noua politică de pescuit, pentru că aceste regulamente al măsurilor tehnice răspunde la provocările venite din teren și sperăm că vom face față mai bine situației. Iar gest investiții. Gestiunea de zi cu zi a acestui domeniu uh, se va întâmpla acolo unde trebuie să se întâmple, adică în bazinul marim. Uh, cam asta este ce voiam să spun. Pentru noi, discuția cea mai importantă pe care dorim să o avem în lunile viitoare se referă la modul în care stabilim guvernanța am schimbat foarte puțin în ceea ce privește esența regulilor. Deci pentru noi în viitor, în viitor apropiat, este foarte important să discutăm cum funcționează acest sistem de guvernanță simplificat, ce formă trebuie să aibă și să sperăm că va rezulta acest lucru din discuție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și acum aș vrea să-l invit pe primul vorbitor, domnul Barides, vicepreședinte al Europeș și uh, director executiv al uh, Federației Naționale a Marii Britanii a organizațiilor de pescuit să ne facă prezentarea. Domnule să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mă dați să mă adresez dumneavoastră în numele Europes, pe, Europeș și în, pe subiectul acesta al măsurilor tehnice. Europeș uh, reprezintă organizațiile de pescuit din toată Europa, e vorba de vreo 45.000 de vase de pescuit, deci o organizație mare. Cine sunt eu? Eh, lucrez eh, pentru Federația Națională a Organizației Pescarilor. Suntem implicați în consiliile consultative, mai ales în Consiliul Consultativ pentru Marea Nordului și pentru apele din Nord-Vest, să vedem ce înseamnă măsurile acestea tehnice. E vorba de protecția speciilor vulnerabile, a unor grupuri eh, de vârstă, Scopul este să îmbunătățim uh, structura exploatării, modul în care sunt exploatate. Și nu uh, avem în minte, în primul rând, controlul mortalității peștilor, ci sunt alte scopuri care sunt importante pentru noi. E important să ne concentrăm pe alte elemente. Deci întrebarea este pe care cred uh, ne-am pus-o cu toții în ultimii ani, este cum facem ca echipamentele de pescuit și practicile de pescuit să fie mai selective? Cum simtim speciile și grupurile de vârstă pe care le vrem să le capturăm și restul să rămână în mare? În trecut, uh, cum s-a făcut acest lucru? Am uh, avut echipamente pe care le-am considerat legale și pe restul le-am interzis. Și cum a mers uh, lucrul ăsta? N-a mers prea bine. E un concept simplu, dar dacă analizăm experiența reală din teren, pescarii o să spună că uh, urmare a diverselor evaluări științifice făcute în aceste zone, în Marea Nordului, în apele de vest, așa cum spunea și Comisia, avem o serie de reguli foarte complexe, foarte greu de înțeles, și adesea au fost influențate de consecințe nedorite. Adică am făcut de uneori uh, chestiuni diferite pe care nu le doream uh, în detrimentul stocurilor de pescuit. Cred că trebuie să ne punem cumva în situația unui uh, capitan de vas de pescuit și să considerăm că alegerile uh, făcute de acest capitan sunt raționale. Iar când regulile sunt greu de înțeles sau când regulile cer o reducere a capturii vandabile, uh, o asemenea alegere a fost aruncarea mară pentru a externaliza cumva costurile. Iată un exemplu. Iasă aici o plasă tipică de pescuit, uh, cu uh, ochiuri uh, ale nevodului în formă romboidală. Regulamentul a sporit, asta înseamnă că se pierde captură vandabilă. Industria o, ce poate să facă? Poate să aibă ochiuri făcute dintr-un fir mai gros. Apoi legislația reacționează și face uh, alte reguli care țin uh, de diametru firului și apar nu uh, fire care sunt folosite, sunt mult mai rigide. Deci nu facem niciun fel de progres dacă ne gândim în felul acesta. O, o soluție posibilă ar uh, fi năvoadele acestea cu ochiuri rectangulare. Ce uh, avem de fapt aici? O dinamică din ce în ce mai intensă, vasele de pescuit încearcă să treacă de obstacolele pe care le reprezintă legislația, să aibă capturi vandabile, dar chiar înainte de a ajunge la această etapă, se exercită presiune, se poate să urmeze o presiune din partea statelor membre pentru a li se acorda niște scutiri. Și uh, este normal să fie așa, pentru că legislația asta cu o singură măsură valabilă pentru toată lumea nu prea are sens în anumite zone. Deci o reacție la acest model repetitiv pe care l-am descris, a fost, au fost restricții privind numărul de zile petrecute pe mare și n-a fost un mare succes. Pentru că dacă ne gândim și la categoriile de echipament folosite, ă, ele au dus la o selectivitate redusă, deci sunt regulamente și reguli care sunt contradictorii. Dacă analizăm ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, ce învățăminte putem trage? Cred că putem să spunem că această rețetă, regulamentul ăsta, uh, unul singur valabil pentru toată lumea, uh, este un eșec. Uh, apoi derogările care au încercat să rezolve problema privind compoziția capturilor și toate celelalte arată că, în esență, de fapt, lucrurile nu funcționează. Apoi uh, nu s-a gândit așa cum trebuie dimensiunea biologică și dimensiunea economică. Nu, ce se întâmplă, uh, ce face capitanul, ce face timoneria în momentul în care uh, ne punem problema unor politici de conservare care să aibă succes. În esență, e vorba de o gestiune prescriptivă și s-a dovedit că nu e bine așa. Ce vreau să spun eu? Este, nu, ce este foarte important este atitudinea de la timonerie și această atitudine este determinată de un comportament economic. Deci ar trebui să ne gândim, să regândim situația și o tot regândim de câțiva ani. Sigur, o problemă, o soluție din reforma politicii de pescuit este regionalizarea. Este o dimensiune importantă. Trebuie de asemenea deciziile luate apropo de echipament să fie mai aproape de pescar, de întreprinderile de pescuit. Trebuie să fie măsuri uh, personalizate care să țină cont de, un anume, de anume, anumite situații. E nevoie de compromis ceea ce solicită, cere un dialog între cei uh, ale căror activități sunt reglementate. Și de asemenea trebuie să ne gândim cum ajungem la o conformare de nivel înalt cu aceste regulamente. Pe lângă regionalizare, obligațiile de debarcare reprezintă o modificare a paradigmei. Este o schimbare fundamentală. Toate speciile sunt reglementate, toate speciile pentru care sunt cote trebuie să fie debarcate. Sunt foarte multe probleme și vor fi în continuare multe probleme apropo de punerea lor în, în aplicare a obligațiilor de debarcare. Nu când se epuizează o specie într-o zonă în care există pescuit mix, înseamnă că pescăria respectivă se închide. Uh, obligația de debarcare creează un stimulant puternic pentru a reduce uh, capturile nedorite, pentru că aceste capturi nedorite uh, sunt, trebuie să fie debarcate și în felul acesta poți să-ți epuizezi cota, ceea ce iar nu e rațional. Dacă analizăm o reacție rațională economică rațion, la nivelul un vasului, ar fi reducerea capturilor nedorite și sunt mai multe posibilități, nu alegerea echipamentului și strategiile de evitare. Uh, zonele în care uh, se pescuiește, mm, faptul că pescuitul este sezonier, diversele strategii, toate opțiunile acestea trebuie avut în vedere de vasele de pescuit dacă doresc să reducă capturile nedorite. Și în acest context aș vrea să spun că ar trebui să nu fie decât limitat folosite aceste reguli prescriptive care au reprezentat uh, până acum uh, esența regulamentelor de conservare. De ce? pentru că uh, costul acestor capturi uh, nedorite se, este internalizat, nu uh, capitanul le, le poate debarca, dar duc la diminuarea cotei. Cel mai bun loc pentru a lua decizii apropo de echipamentul care trebuie fie folosit la, pe un vas de pescuit este la timoneria vasului respectiv. Acolo este locul cel mai bun pentru a lua decizii. Dar Trăim într-o lume în care nu putem să avem tot ce ne dorim. Funcționăm în cadrul unei politici comune de pescuit. Și există un context în care trebuie luate aceste hotărâri. Deci trebuie să ne gândim unde este locul cel mai bun pentru a lua o decizie legată de o măsură. Sigur, eu susțin ideea că deciziile trebuie luate la temoneria fiecărui vas, dar sunt alternative. Dacă nu funcționează așa, atunci acum există posibilitatea ca regulamentele uh, să fie făcute la nivel uh, regional prin acte delegate și tot mai există posibilitatea la nivel european prin codecizie. Deci trebuie să ne gândim ce decizii avem în vedere care este locul cel mai potrivit pentru a lua decizii. Așa că, după cum spunea domnule președinte, există un regulament cadru nou pentru uh, conservarea tehnică. După cum spuneați, scopul este ca regulile tehnice să fie compatibile cu obligația de debarcare, cu această modificare a paradigmei și prevede un rol mai mare pentru regionalizare, reprezintă de asemenea o trecere de la microgestiune la rezultate, adică de la regulamentele prescriptive uh, la uh, rezultatele activității. Regulamentul 150 din 98 este regulamentul pe care încercăm să-l înlocuim un element esențial este faptul că a dus la un rezultat nedorit, nu? Adică uh, regulile de compoziția capturii uh, au dus uh, la aruncarea în mare. Este extrem de complex. Este poate cea mai proastă regulă cu care ne confruntăm în acest domeniu. Și de ce? pentru că această concepție general valabilă pentru toată lumea duce la derogări, la amendamente, la modificări, încât nu mai știa nimeni uh, de la cel care reglementează, de la cei care pun în aplicare și până la vas, cine anume și ce anume trebuie să pună în aplicare. În momentul în care exista un conflict între restricția privind zilele petrecute pe mare și măsurile tehnice, uh, dimensiunea ochiurilor plasei a fost uh, modificată. Pentru că s-a făcut uh, atunci o modificare, o trecere uh, de la un tip de pescuit la un alt tip de pescuit și a scăzut dimensiunea ochiurilor plasei. Microgestiunea la nivelul acesta, ținând cont de diversitatea flotelor de pescuit, nu este realistă. Și este un învățăm, sunt, face parte din învățămintele pe care le-am tras din aplicarea acestei politici. Trebuie să analizăm acum și ideea și să găsim măsuri care să permită luarea unor decizii cât mai aproape de vasul de pescuit. Lucrul acesta se face prin obligația de debarcare și prin regionalizare. Și în cele din urmă, ca ultimă soluție la nivel european, trebuie să există o coerență care deocamdată lipsește și o conformare la nivelul cel mai înalt. Deci cred că am transmis un mesaj destul de ciudat legiuitorilor adică mai puțin e mai mult. Este un regulament cadru care nu ar trebui să cuprindă foarte multe detalii. Toată istoria politicii comune de pescuit ne învață că la nivelul acesta legislația europeană nu este locul în care să stabilim reguli eh, tehnice detaliate privind conservarea. Ce e important aici? Important este să avem o abordare minimalistă, să guvernanța trebuie să fie cea corectă, pentru că dacă guvernanța e corectă, o să urmeze toate celelalte, o să urmeze și selectivitatea și toate celelalte, iar obligațiile de debargare să pot fi lăsate deoparte. Pentru că ne confruntăm cu probleme apropo de punerea ei în aplicare. Iar uh, luarea deciziilor la nivel decentralizat trebuie să joace ro- locul și rolul. Să nu ne lăsăm prinși în ceva ce nu putem schimba. Trebuie să fim adaptabili și flexibili și trebuie să ne adaptăm la realitățile diferitelor flote, la ale diferitelor mixuri de specii și operațiuni de pescuit. Și avem nevoie de cadru instituțional corect Uh, avem nevoie de o înțelegere corectă. Cam asta este. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Uh, trecem acum la al doilea vorbitor, domnul Gerard Romiti, președinte al Comitetului pentru Pescuit Maritim uh, și Acvacultură din Franța. Mulțumesc. George. Aveți cuvânt. Monsieur le Président. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt, mă numesc Gerard Romiti, sunt președintele Comitetului Național de Pescuit Maritim și al uh, crescătorilor marine. Dar sunt pescar vechi, pentru că timp de 30 de ani am practicat pescuitul fiind capitan de vas de pescador. În cadrul revizuirii regulamentului în ce privește măsurile tehnice și mai ales publicarea revizuirii uh, acestei reglementări în martie anul trecut, vreau să vă prezint câteva gânduri care au fost formulate în ultimii ani de profesioniști ca și uh, o prezentare uh, a proiectului Comisiei. Trebuie să vă să ne gândim la diversitatea flotilei franceze, uh, pentru că ea este foarte diversă, de la pescuitul artizanal până la pescadoarele oceanice. Activitatea se desfășoară în medii diferite, estuare, lagune, zone de coastă sau pescuitul în larg sau în golfuri. Există ă, activități de pescuit în apele teritoriale proprii, dar și în apele teritoriale ă, ale unor state terțe, în regiunile de peste mare sau în oceane. Trebuie să ne gândim că se desfășoară o pluriactivitate, întreprinderile au un uh, caracter polivalent și uh, evident că uh, este nevoie de experiență îndelungată pentru a putea identifica dificultățile care decurg din propunerile de reglementare și pentru a face propuneri de îmbunătățire. Limitele cadrului actual. Ne-am consultat cu experții francezi și au fost depistate mai multe uh, elemente. Actuala politică de pescuit a definit noi obiective și uh, este vorba până la urmă de uh, obligații de debarcare, de diminuare a cantității de capturi. Este, de fapt, uh, un regulament foarte complex care până la urmă poate intra în contradicție cu obiectivele finale. Există reglementări eh, care totalizează mii de pagini și de multe ori există o suprapunere de reglementări care eh, creează eh, dificultăți. Este nevoie de limitarea dispozițiilor. Multe prevederi tehnice sunt fără perspectivă nu sunt suficient de flexibile, nu oferă suplețe în a fi adaptate și de multe ori blochează inovația și posibilitatea de adaptare a pescarilor. Deci este o lacună această lipsă de adaptabilitate trebuie să ă, ținem seama de specificul resurselor, pentru că Altfel pot să apară probleme pentru a administra corespunzător stocurile, rezervele haleutice și, ă, de asemenea, pentru protecția mediului în care pescuitul se desfășoară. Ca atare, profesioniștii francezi au următoarele doleanțe. Noua politică stabilește obiectivele, deci există ă, o obligație de a folosi anumite mijloace pentru a atinge anumite rezultate. Dar măsurile tehnice nu trebuie să devină un catalog de reguli. Trebuie să fie mai degrabă o cutie de uh, instrumente, uh, trebuie să existe uh, o listă de dispozitive tehnice care să fie menite să se atingă obiectivele. Este nevoie de stabilirea marilor principii, definirea uh, activităților interzise, a speciilor care nu trebuie să fie capturate, de asemenea trebuie să existe un tip de uh, control care să fie uh, fezabil. nu ă, trebuie să fie ă, dispoziții care să fie prea globalizate sau ă, de asemenea să fie prevăzute dispozitive care să fie prea restrictive. În ce privește selectivitatea, pescarii trebuie să poată să aplice acest dispozitiv selectiv disponibil. Pentru că pentru a se putea adapta trebuie să aibă posibilități viabile de a o face. Este nevoie de o modificare urgentă um, și uh, acest lucru uh, nu doar prin regulamente tehnice. Ar fi mai degrabă bine să se aplice uh, modalități și metode tehnice pe plan regional decât pe plan comunitar. În felul acesta se acționează mai aproape de posibilitățile utilizatorilor și uh, noua politică în domeniul pescuitului trebuie să țină seamă de acest aspect de regionalizare. În planul de gestiune trebuie să se țină seama de specificul local. Practicile pescuitului trebuie să țină seama de caracteristicile biologice ale speciilor. Uh, să ținem seama de specificitatea uh, pescuitului francez, de uh, polivalența uh, acestei activități și în funcție de sezonul de pescuit și de zonele de pescuit. De pildă, scocile Saint-Jacques pot fi pescuite și, și în perioada de iarnă în anumite regiuni, dar și poate să existe un pescuit al Uh, diverselor specii în perioada de vară în funcție de zonă. Deci o abordare mai regionalizată permite adaptarea la realitățile terenului și în felul acesta poate fi susținută polivalența întreprinderilor legate de domeniul pescuitului. Am analizat propunerea din martie în trei elemente generale. Anumite dispozitive nu sunt coerente în ce privește atingerea obiectivelor comune în domeniul pescuitului. De exemplu, articolul 4 stabilește obiective care nu ni se par a fi justificate. Unul din obiectivele specifice 5% um, captură uh, pentru uh, anumite specii nu poate să fie coerent în ce privește obligația de debarcare care este prevăzută. Deci, trebuie să avem până la urmă elemente de referință care să fie reale și să existe o justificare. În apele din partea occidentală a Mării Nordului Există um, prevederi din partea Comisiei uh, pentru uh, specii de um, anumite dimensiuni, de 5 uh, mm, de 10 mm, dar um, trebuie să existe și o coerență cu realitățile terenului ca să poată fi respectate obligațiile de debarcare. Un alt element de analiză. Nu suntem împotriva măsurilor de atenuare a impactului asupra mediului înconjurător, dar ni se pare că anumite prevederi sunt totuși inadaptate la realitățile terenului, de pildă prevederile tehnice privind capturile nedorite accidentale de cetacee, pentru că aici Comisia are uh, prevederi legate de uh, poluarea sonoră din partea unor ambarcațiuni. Dar uh, firmele uh, franceze uh, care au analizat această prevedere uh, menționează că speciile menționate sunt prea eterogene. Comisia propune de asemenea respectarea uh, anumitor dimensiuni uh, pentru uh, paragate, dar este nevoie de fapt de un regulament care să fie mai flexibil în ce privește posibilitățile de adaptare, pentru că și aici prevederile sunt uh, ineficiente atunci când dorești să le aplici la realitatea terenului. Este nevoie de măsuri care să fie concertate cu pescarii din uh, zonele în care reglementările trebuie să fie uh, aplicate. Un al treilea element de analiză. Anumite dispoziții nu mi se par a fi adaptate la resursele și specificitatea locală pentru că uh, trebuie ca resursele să fie gestionate corespunzător și în ce privește definirea taliei minime în anumite specii, definirea parametrilor biologice pot să fie variate de la o regiune la alta. În ce privește scoica japoneză, de pildă, s-a demonstrat că uh, aceste uh, ferme de creștere a scoicilor japoneze um, au um, o talie minimă uh, care um, este specifică regiunii. În concluzie, această prezentare nu este decât un prim rezultat al analizei propunerilor făcute de către Comisia Europeană, iar noi rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a aprofunda discuțiile. Dorința de revizuire a acestor reglementări este pozitivă, dar ă, soluțiile găsite nu răspund în totalitate așteptărilor profesioniștilor. Este important să îi implicăm pe uh, profesioniști în demersurile de revizuire, pentru că avizul și experiența dobândită în practică uh, sunt importante pentru a se putea practica un pescuit durabil și responsabil. Politica uh, nu trebuie să fie una de tip autist, ci trebuie să fie practicată în comun. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și ă, trecem acum la următorul vorbitor. Este vorba de domnul Ken Fisher, consilier pentru politica de pescuit în Asociația uh, Pescarilor Danezi. Aveți cuvântul. Thank you. And, um... Mulțumesc. În primul rând, e puțin cam dificil să merg în urma celor doi antevorbitori care deja au acoperit foarte multe aspecte, dar o să încerc să plec de la ceea ce au spus domnilor lor. Mă numesc Jan Fisher, sunt consilier și lucrez la uh, Organizația pentru producători uh, și, pescui, uh, și pescari uh, danezi, care a fost înființată în 1887. Avem 750 de nave care sunt membre aceste, ale acestei organizații. Acestea sunt zonele pe care le acoperim, toate apele din jurul Danemarcei, în uh, pescuitul uh, noi. După cum uh, vedeți, toate aceste zone delimitate. Cele mai importante, cele mai importante specii în pescuitul demersal sunt cambula, homarul norvegian, codul și crevetele. Mai mult avem și uvă și șprot, care sunt esențiale pentru pescuitul cu plasă cu ochiuri mici. Avem 40 de asociații locale de pescuit uh, și uh, membrii sunt uh, proprietarii de nave, precum și pescarii angajați. Avem tot felul de activități de pescuit, de educație, de consiliere, de sănătate la locul de muncă și încercăm să uh, Uh, ne ocupăm și de stabilirea unor posibilități de pescuit. Multe din activitățile pe care le avem se referă la aspecte care nu au fost acoperite neapărat de regulamentele făcute de Bruxelles. Uh, avem legături cu Digi Agva din uh, Danemarca și avem o uh, asociație de oameni de știință care ne ajută în a lua anumite decizii și o să revin un pic mai târziu. Lucrăm foarte mult și la durabilitate în ceea ce privește pescuitul, încercăm să avem cât mai multe asemenea um, aspecte acoperite și ne ocupăm mult de asta în cadrul organizației noastre. În ceea ce privește noul cadru de măsuri tehnice, S-au spus deja foarte multe despre necesitatea și motivația acestei, uh, acestor schimbări și o să vin cu câteva argumente, poate repetând ceea ce au spus antevorbitorii. În primul rând, această abordare detaliată și prescriptivă a dus la un nivel înalt de complexitate și birocrație, care de fapt stă în calea dezvoltării pescuitului. Uh, birocrația este în special o problemă pentru că uh, regulile și aceste mm, elemente prescriptive chiar stau în calea dezvoltării uh, pescuitului pescarii nu pot să își schimbe echipamentele sau nu pot să se mute în alte zone sau nu pot să practice pescuitul selectiv pentru că uh, regulile stabilite pentru zona lor sunt fixe. Măsurile tehnice uh, pe care le avem acum sunt și o cauză majoră pentru capturile aruncate înapoi în mare. O mare parte din uh, aceste capturi aruncate înapoi în mare provine din uh, uh, cauza măsurilor de reglementare, dar unele sunt și legate de regulile privind compoziția capturii. Apoi, regulamentele pur și simplu iau responsabilitatea și inițiativa din mâna pescarilor nu se ține cont de dezvoltarea echipamentelor selective și se încearcă sau nu se încearcă de fapt să se țină cont de realitățile din teren și atunci pescarii încearcă să uh, găsească soluții. Un ultim element este că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 17 ani a fost ca acest procedeu de, această procedură de codecizie să uh, facă din ce în ce mai complex procesul de modificare a textelor juridice și uneori există această nevoie de a modifica textele juridice, dar lucrul este mult prea complicat, durează cel puțin 2 ani și până atunci nu se poate întâmpla nimic. Și trebuie să te întrebi și noi ne tot întrebăm de multă vreme dacă codecizia este modalitatea cea mai uh, bună cale de a lua decizii tehnice atunci când vorbim despre dimensiunea plaselor, dimensiunea ochiurilor și așa mai departe. Calea de urmat. Eu poate o să merg un pas mai departe decât antevorbitorii mei și o să spun chiar avem nevoie de un cadru de măsuri tehnice? Știu că Comisia a lucrat foarte mult pe marginea acestui regulament în ultimii ani, dar ne întrebăm dacă chiar este necesar. Există multe motive pentru care este necesar pe termen scurt, dar chiar avem nevoie de un regulament pe măsuri tehnice? Și o să revin un pic mai târziu la, acest, la această întrebare. Ceea ce solicită pescarii este mai puțin Bruxelles, deci mai puțin. uh, abordare centralizată, deci vor mai multă simplificare. Dar este de asemenea important să observăm că chiar și atunci când vorbim despre o abordare regională și descentralizată, nu e suficient să spunem că în Marea Nordului ar trebui să faceți asta, ci trebuie să poți permite pescarilor din, din fiecare port să poată să aleagă în mare măsură echipamentele tehnice pe care vor să le folosească în activitățile lor de pescuit. Poate nu e momentul potrivit să spunem că nu avem nevoie de un regulament pentru măsuri tehnice, aș vrea să fie, dar în măsura în care uh, măsurile tehnice sunt relevante, ele ar trebui uh, rezolvate la nivel regional și în contextul unor planuri de management uh, Uh, relevante și în urma unui dialog cu actorii implicați. Deci toate aceste măsuri tehnice ar trebui să fie introduse într-un uh, plan de management pentru a putea merge mai departe. În lucruri precum țintele pentru entitățile selective, ca L50 sau Selective Range, ar trebui să fie rezolvate la nivel uh, Uh, regional sau chiar la nivelul fiecarei uh, uh, firme de pescuit. Regulile ar trebui iarăși să facă parte din planurile de management și să fie dezvoltate la nivel regional. Și același lucru se referă și la uh, echipamentele de excluziune, cum ar fi emisătoarele de impulsuri subacvatice pe secile cu SIREC. Uh, de asemenea, stocurile de uh, reproducere și uh, zonele de protecție a puietului, toate acestea trebuie stabilite la nivel uh, regional, urmărind îndeaproape schimbările în condițiile naturale și dezvoltarea stocului. Ideea este că pescarii ar trebui să aibă inițiativa necesară pentru a promova dezvoltarea durabilă a pescuitului și aceste măsuri tehnice ar trebui să fie uh, păstrate la un nivel minim și cred că și antevorbitorii au spus același lucru. În momentul de față, cu toate regulamentele, pescarii sunt responsabili pentru toate capturile lor și de aceea ar trebui să aibă libertatea să aleagă măcar ce fel de echipament vor să folosească. Doar în împrejurări excepționale ar trebui să se hotărască aceste măsuri tehnice prin codecizie, dar atunci când uh, măsurile tehnice sunt relevante, acestea ar trebui să fie aplicate la nivel și stabilite la nivel uh, regional prin aceste planuri de management. Când ne uităm la propunerile din partea Comisiei, am observat și salut faptul că ei se concentrează asupra simplificării și de asemenea că multe dintre deciziile pe marginea măsurilor tehnice se transferă la un nivel regional lucru care ni se pare un aspect extrem de pozitiv și așteptăm discuții ulterioare. Dar atunci când mă uit la propunere și văd că există tot felul de ținte la nivel european pentru măsurile tehnice, încep să fiu un pic frustrat și mă gândeam că aceasta era de fapt o abordare pe care trebuia să o eliminăm. Înțeleg și încurajez faptul că există niște ținte pentru politicile de pescuit la nivel european, dar acestea ar trebui să fie introduse în regulamentul cadru, care stabilește obiectivele politicilor de pescuit. Nu ar trebui să existe ținte specifice pentru măsurile tehnice, așa cum a propus Comisia în noile măsuri tehnice. Măsurile tehnice fac parte din instrumentarul uh, nostru. Sunt instrumente care pot fi folosite pentru a încerca să direcționezi politica de uh, pescuit în anumită direcție. Atunci când construiești o casă, nu ți se spune că trebuie să folosești anumite instrumente. Nu, nu ți se spune că trebuie să folosești ciocanul de 40.000 de ori pentru a face o casă. Și deci toate aceste ținte găsite în uh, regulamente ne îngrijorează puțin. Cheia pentru un uh, set eficient de măsuri tehnice este să influențezi uh, modul în care gândesc oamenii care se ocupă de pescuit și ar trebui să fie stimulați să aibă responsabilitate, și să aibă o libertate de alegere. Deci dacă pescarii, uh, dacă vreți ca pescarii să avanseze, ar trebui să aibă și ei un cuvânt de spus în ceea ce privește activitatea lor. Și menționez aici două proiecte pe care le facem în uh, Danemarca, Minidisc și Fast Track. Amândouă încearcă să ofere pescarilor libertatea de alegere în ceea ce privește uh, tipul de echipament pe care vrea să-l folosească în activitățile sale de pescuit. Dar trebuie să existe responsabilitate, trebuie să existe o documentare a activităților sale, trebuie să accepte uh, camere cu circuit închis la bordul navelor lor, tocmai pentru a avea această libertate de alegere. Unii nu uh, acceptă să aibă aceste camere cu circuit închis la bord și atunci preferă să aibă uh, un regulament mai restrictiv. Dar uh, ideea este că dacă oferim uh, pescarilor libertate de alegere, cu siguranță vom merge în direcția cea bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Acum uh, este momentul să acordăm, uh, să dăm cuvântul colegilor pentru întrebări și primul este domnul Mato. Mulțumesc, domnule președinte. În esta primera parte Mulțumesc pentru intervenții în această primă parte a audierii. Cred că este cumva programată diferit uh, față de ce știam eu, dar lucrurile sunt cum sunt Azi dimineață ideea era să avem uh, o primă parte care să se referă la generalități și partea a doua să se ocupe de trăsături specifice uh, pentru diverse zone, dar oricum e inevitabil să se întâmple cum s-a întâmplat și la fel inevitabil este ca această audiție, uh, această audiere să aibă o formă deosebită pentru că trebuie să vedem noua propunere de regulament. S-au schimbat uh, multe lucruri, foarte mult și-au schimbat cele spuse. Adică nu e vorba numai de o analiză pozitivă a situației înainte de propunere, ci trebuie să intrăm în propunerea în sine și să vedem care este părerea intervenienților dar în orice caz cred că o să avem uh, timp suficient să facem acest lucru. Haideți să dezbatem această propunere. Uh, nu, cred că mâine avem posibilitatea să o dezbatem cu comisia și acolo putem să intrăm mai, în mai multe detalii. Cred că era necesar, era e bine și trebuia să facem acest lucru și suntem cu toții de acord pentru că este o propunere necesară. putem să discutăm uh, care trebuia să fie formula și cred că toți vor fi de acord că era nevoie să se ia măsuri tehnice pentru ca regulamentul să fie mai flexibil și de asemenea să se adopte poziția regionalizării. Eu o să pun mai multe întrebări și poate să-mi răspundă oricare dintre intervenienți. E adevărat, Parlamentul a fost cel care a mers pe mâna regionalizării. Noi am pus pariu pe ideea regionalizării, dar regionalizarea trebuie să aibă și ea niște limite. Și mai ales uh, mă gândesc la ce spunea cineva și anume, că de fapt codecizia nu este cea mai bună formă legislativă. Nu e cea mai bună, dar e necesară. Și nu este incompatibilă cu ideea de regionalizare și cu toții trebuie să acționăm uh, în acest sens. La ultima intervenție am auzit uh, ideea aceasta de liberalism la maxim. Toată lumea să facă ce vrea. Eu vreau să uh, folosesc niște metode și altul, altele să aibă libertatea să le folosească. Propunerea aceasta însă trebuie să fie un instrumentar pentru a atinge niște obiective. Dar nu putem, spunea cineva că nu putem să folosim ciocanul de 40 de ori dar să vedem ce, cine ce spune, ce instrumente trebuie folosite. Iar fiecare instrument are uh, o serie de instrucțiuni de folosire, deci sigur, dorim să folosim și folosim ce vrem, facem ce vrem, dar noi știm ce facem, ce putem face și ce știm uh, să facem cel mai bine, pentru că noi suntem pescari. Dar nu cred că există o incompatibilitate, trebuie să existe un cadru general uh, și apoi aplicarea concretă în baza regionalizării. Și după părerea mea, cred că este mecanismul cel mai potrivit, nu? Măsuri tehnice incluse în planurile de gestiune și sunt de acord cu această idee. Sigur că există o serie de elemente pe care trebuie să le analizăm încet, dar uh, vreau să facem acest lucru ceva mai târziu eu sunt coordonator de grup, o să avem reuniuni cu toate sectoarele ca să îmbunătățim în măsura posibilului acest regulament care cel puțin ține cont sau vrea să țină cont de voința și dorințele tuturor. E adevărat că trebuie clarificate foarte multe lucruri. Regulamentul trebuie să fie echilibrat, sunt elemente care sunt destul de neclare, trebuie să explicăm de ce Uneori sunt integrate unele zone și alte dată nu. Deci sunt foarte multe elemente care sunt în continuare uh, discutate, care trebuie discutate și să ne explice Comisia de ce a făcut așa și nu altfel. Aș vrea să ascult această opinie. Toți uh, experții care au vorbit astăzi trebuie să acționeze în continuare, să lucreze în continuare, să studieze în continuare regulamentul. Dar uh, domnul Romiti, cred, a adus în discuție o chestiune care ne preocupă și pe noi uh, și care mă preocupă foarte mult și pe mine, și anume cât de multă coerență există cu obiectivele iar obligațiunile de debarcare trebuie și ele avute în vedere și văzute în contextul altor măsuri. Sigur, sunt multe elemente pozitive, fără îndoială e nevoie de acest regulament, trebuie ținut cont de tot ce se întâmplă pe fiecare pescador în parte, dar trebuie să clarificăm mult mai bine echilibru și coerența măsurilor propuse. Parlamentul susține ideea că principalul pilon legislativ trebuie să fie codecizia. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe flexibilitate, că... dar de aceea noi am propus regionalizarea. Și nu vrem să acceptăm în niciun caz ideea că regulamentul acesta, această primă propunere de regulament, să fie vreun cecal pentru comisie ca prin actele delegate să facă tot ce vrea să facă, fără niciun fil, fără niciun tip de control, pe ideea că Parlamentul și Consiliul pot să revoce mandatul acesta. Dar știm cu toții cât e de complicat să facem acest lucru. Mulțumesc! Any additional uh, comments? Mulțumesc! Alte com- uh, comentarii? Bună Dinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc și eu vorbitorilor, pentru că, deși nu e ușor să vorbești despre un text pe care îl vom dezbate mâine dimineață și un text uh, pe care trebuie să-l analizăm uh, în detaliu și cu multă atenție, sper că reuniunea de astăzi va fi urmată de altele pentru ca experții să se gândească la textul propus de comisie. Principiul regionalizării este foarte important și pentru grupul meu. Mă ocup de pescuit de vreo 18 luni și m-am ocupat la început uh, de plasele de pescuit uh, și mi s-a, am văzut cât de important este conceptul uh, de regionalizare. Eh, legislația propusă de comisie era să interzică eh, anumite articole referitoare la eh, echipamentul de pescuit, ne ținând cont de tradiția de pescuit și ne ținând cont de faptul că acel echipament de pescuit putea să fie dăunător sau nu. Sigur că este dăunător, dar atunci când este folosit ilegal, pentru că ceea ce se poate face într-o anumită zonă nu se poate face într-o altă zonă. Mediterana este o mare foarte complexă. Eu sunt din Sicilia, unde, de unde provin niște date, dar uh, lucrurile nu sunt la fel și în Africa de Nord. Așa că e vorba de o zonă din Mediterana de un, pentru care lipsesc datele. Și ce este adevărat în Marea Tireniană sau în Marea Adriatică uh, nu e la fel uh, în Franța sau în Spania, deci lucrurile sunt complicate. Trebuie, deci, să venim cu un regulament care să asigure libertatea. Deci principiile din regulament sunt uh, uh extrem de importante și trebuie respectate. Nu putem să punem la punct un sistem în care toată lumea să facă ce trece prin cap. Trebuie să existe sisteme care să se bazeze pe regionalizare. Adică ce se poate face într-o anumită zonă a mărilor europene diferă de ce se poate face în altă parte. Trebuie să ne asigurăm că stocurile de pește sunt uh, continuă să existe și ne preocupă anumite lucruri. Trebuie să ne gândim la măsurile care se pot aplica. O altă întrebare, o altă chestiune. Sperăm că putem, vom putea colabora pe aceste chestiuni tehnice și cu ceilalți. Mulțumesc foarte mult, domnul Col. Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu experților care uh, au analizat uh, acest subiect a regionalizării foarte țintit pe obiectivele care urmează să fie transpuse în practică. Raportul privind măsurile tehnice, cu siguranță, este foarte important și raportorul Gabriel Mato deja ă, a început să se documenteze în acest sens, dar noi prin regionalizare ne dorim până la urmă și o simplificare a sistemelor de control, pe de o parte, și pe de altă parte a obligațiilor pe care pescarii trebuie să le respecte și uh, experții au insistat asupra unor aspecte de acest gen foarte bine, pentru că trebuie să decidem cum poate un uh, pescador și cu uh, capitanul său uh, să acționeze într-o într anume zonă de pescuit. El știe care este sarcina sa, știe care este uh, cota stabilită, trebuie să știe care este dimensiunea ochiului năvodului, ce sisteme de navigație trebuie să uh, aplice, uh, ce informații trebuie să furnizeze sistemului de control și după aceea acționează foarte, foarte autarhic, am spune, pentru că trebuie să existe până la urmă și acest aspect de încredere între sistemul de control european și statul care practică respectiva activitate de pescuit. Deci, eu cred că prin uh, demersurile noastre în acest sens ne aflăm pe calea cea bună. Este și subiectul întrunirii uh, zilelor maritime, pentru că în momentul în care cota este stabilită, pescarul trebuie uh, să aibă posibilitatea să hotărască singur în ce zile va ieși pe mare pentru uh, a captura peștii din cota respectivă și de asemenea va putea să-și știe ce tip de echipament va folosi. Acestea sunt, cred, elementele importante care au fost menționate. Deci, ă, acum nu ă, sunt mari ă, întrebări care au rămas nelămurite. Asta înseamnă regionalizare și cred că autoritățile de la fața locului trebuie să gândească astfel. Sigur că trebuie să fim atenți să nu se întâmple ceea ce numim golden plating, adică autoritățile naționale să mai adauge ele niște reglementări specifice, pentru că um, aceste tendințe au fost până acum uh, serios criticate. Mulțumesc încă o dată experților. Domnul Tanner. Thank you very much, uh, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că vom avea niște provocări foarte mari și cei trei vorbitori chiar au început să sublinieze unde se vor afla acestea. O decizie a ajutat, dar din punctul meu de vedere, cu cât mai aproape luăm decizii de uh, cei afectați, cu atât mai bine. Cred că ar, mult prea adesea excludem din uh, proces uh, procesul de luare a deciziilor pe pescar și mult prea des ignorăm îngrijorările exprimate de ei și mult prea des revizuim uh, lucrurile mult prea târziu. Regionalizarea este într-adevăr importantă și uh, aceste consilii uh, consultative au reprezentat un important pas înainte, dar aceste consilii ar trebui să nu mai fie doar uh, consultative, ci să fie consilii de management, pentru că noi aici nu putem lua decizii de management. Oamenii care înțeleg aceste lucruri sunt mult mai aproape de mare decât noi. Noi nu suntem suficient de bine calificați pentru a lua aceste decizii și, cu alte cuvinte, trebuie să facem cât mai multe pentru a permite acestor consilii să găsească soluții locale pentru zonele respective și cu cât mai curând, cu atât mai bine. Uh, apoi, uh, sercile în derivă. O, s-a aplicat și acolo politica o set că e bună la toate și acest lucru a fost criticat uh, Uh, foarte adesea. Toată lumea a spus că a fost o prostie și totuși comisia nu a vrut să dea înapoi. A fost o prostie atunci, este o prostie acum, va fi o prostie și pe viitor și ar trebui să ne asigurăm că aceste decizii sunt luate la nivel cât mai local cu putință și tocmai de aceea sper că această propunere ne oferă ocazia să îmbrățișăm conceptul de subsidiaritate și să ducem cât mai aproape de mare aceste decizii, pentru că doar atunci uh, Uh, vom vedea cum uh, pescuitul începe să-și revină încet, încet. Deci încă, așa cum spuneam, mai avem foarte multe de făcut. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Finci. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e vorba doar de regionalizare, așa cum au spus alții. Decisions made with the actual fishermen Deciziile trebuie să fie luate de pescari, deci nu birocrații locali trebuie să ia aceste decizii, nu consiliile locale, ci uh, pescarii ar trebui să fie implicați. Cei care știu, așa cum uh, s-a mai spus. Uh, oamenii de aici și oamenii din comisie habar n-au ce fac prin comparație cu cei care sunt la fața locului și m-a interesat ceea ce ne-a arătat domnul Deis. If you got something to say, you're welcome to say. Dacă aveți ceva de spus, puteți să spuneți, vă ascult. I was interested in what Mr. Day said. M-a interesat ceea ce a spus domnul Days. Pentru că atunci când ai micromanagement, European Union, frankly, it all... așa cum se întâmplă în Uniunea Europeană, nu facem decât să ne învârtim în jurul cozii, pentru că e o problemă pentru toată lumea. Mulțumesc! Doamna Tomcici. Lijepa. Um, ja bi samo kratko rekla. Mulțumesc foarte mult. Și eu aș vrea să fac o scurtă observație. Pescuitul nu ține de dărâmul fanteziei, trebuie să ne folosim mintea. Sigur că există diverse tipuri de pescuit în condiții diferite, de aceea nu putem găsi un model universal valabil. Există mai multe chestiuni care necesită o rezolvare. Cum pot trăi pescarii din activitatea de pescuit, cum putem garanta un pescuit durabil și cum putem crea condițiile de pescuit astfel încât să ajungem la o situație de tip win-win, adică mai puțin Bruxelles, mai puțină birocratie, democrație, mai multă descentralizare, dar în ce privește descentralizarea, cei care trăiesc din pescuit trebuie să poată să participe la decizii și nu birocrații. După aceea, trebuie să uh, poată fi uh, folosite în continuare uh, năvoadele care, mai ales în pescuitul de coastă, au tradiție. Mulțumesc. M-aș întoarce acum la experții noștri. Domnul Des, doriți să comentați? Well, thank you. Um... Mulțumesc. M-a bucurat foarte mult să aud observațiile făcute, pentru că cred că a început să se recunoască faptul că provocările cu care ne-am confruntat în trecut și învățămintele pe care le-am tras arată calea de urmat pentru viitor. Această abordare universală a reprezentat o problemă. Inabilitatea, îndată ce am recunoscut faptul că regulamentele nu dau rezultatele așteptate, inabilitatea noastră de a putea schimba rapid cursul și direcția într-o lume care se schimbă rapid, cred că este o observație foarte importantă care a fost recunoscută de toată lumea. De asemenea, Nu am crezut că... A existat un element care n-am crezut că va fi primit bine aici, dar a fost surprinzător de bine primit decizia de ce echipament să folosești și când și cum este, ar trebui să fie luată la timonerie. Asta este o idee foarte bună pentru că ar trebui să avem încredere în cei care știu ce fac să ia deciziile. Dar cred că această propunere încearcă să meargă către această situație. Singura mea temere este că aceasta va fi uh, gold-plated, adică va fi acoperită la nivelul statelor membre de um, prevederi suplimentare. Pentru că aceasta, acesta este un regulament despre guvernanță. De îndată ce stabilim guvernanța așa cum trebuie, tot restul elementelor vor ajunge unde trebuie. Mulțumesc, domnul Romiti. Da, mulțumesc. Îi felicit uh, pe cei doi colegi ai mei și pe mine. Văd că suntem pe fază în anumite puncte. Nu ne cunoșteam, deci constat că suntem pe aceeași lungime de undă. Mă felicit uh, că, de fapt, comisia nu pilotează singură, nu face singură și nu ia singură decizii. Sunt la dispoziția dumneavoastră cu personalul meu pentru uh, aceste pentru deciziile pe care le vom lua împreună. Mulțumesc. Domnul Mulțumesc. Am de făcut două comentarii în acest moment. Cred că sunt foarte multe energii pozitive în jurul acestei propuneri. Comisia a dat urmare multora din contribuțiile pe care Uh, le-a primit prin audierile organizate. E un act înțelept din partea Comisiei și uh, sperăm că lucrurile vor merge bine în procesul de codecizie. Și sunt foarte multe aspecte pozitive și aici în Parlament. Dar mă îngrijorează puțin ce se va întâmpla cu această propunere. Pentru că dacă uh, analizăm măsurile tehnice prezente, ele protejează puietul. Iar acum se vede că se schimbă titlul acestei propuneri. Se referă la resursele de pescuit în continuare, dar devine mai degrabă un regulament de mediu. Și cred că titlul acestei bătălii care va avea loc în următoarele câțiva ani uh, trebuie avut în vedere. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor experților pentru prezentare. Încheiem astăzi, în felul acesta, prima parte a audierii noastre și trecem la partea a doua. Și uh, următorul viitor este domnul Pim Visser, uh, director executiv al organizației olandeze pentru pescuitul demersal. Aveți cuvântul, domnule. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Invitația de a vorbi despre revizuirea măsurilor de conservare tehnică. Cum spunea domnul Mato, e un moment uh, foarte delicat. Președintele, vă rog să faceți liniște în sală. E un moment uh, greu, pentru că atunci când am fost invitat să facem această prezentare, Uh, propunerea urma să vină, dar acum a și venit. Așa că suntem oarecum încurcați. Avem în prezentarea mea am niște observații de natură generală uh, și niște chestiuni mai specifice de propunerea pe care o veți discuta mâine. Reprezint Visnet, Asociația Națională a Organiza- uh, Organizațiilor Producători din Pesc- Pescării Demersale, avem o misiune a membrilor noștri și anume condiții stabile, astfel încât să funcționeze într-o manieră durabilă și cum uh, organizăm, uh, funcționăm în sensul, în uh, contextul unei organizări comune a pieții, rezultatele trebuie să fie predictibile. Visnet are mai multe chestiuni pe care le are în vedere Uh, și anume politica de pescuit, în cadrul politicii comune de pescuit, uh, planificare, uh, durabilitate, chestiunile de piață și certificare. Însă vorbim despre pescari și vorbim și despre chestiuni de siguranță tehnice și de inovații sociale. Avem foarte multe tipuri de embarcațiuni de pescuiți, de la vasele mici pentru creveți, avem uh, și până la uh, vase mari, uh, vase cu echipamente de tip scoțian care sunt certificate. Mai avem și alte embarcațiuni tradiționale, după cum vedeți pe ecran. Suntem incluși în structura europeană a Europei și a Asociațiilor Europene a Organizațiilor de Producători, iar eu sunt președintele acestei asociații. Vorbim, cum spuneam, despre o serie întreagă de embarcațiuni de pescuit, uh, ca tip și uh, dimensiune, și dacă ne gândim la măsurile tehnice de conservare, e vorba de toate aceste tipuri și dimensiuni de vase de pescuit. Ele sunt foarte diverse, cât se poate de diverse, dar să nu uităm că nu vorbim numai de embarcațiuni, vorbim și de pescari și familiile pescarilor. Ce, se, ce hotărăsc colegiuitorii îi afectează pe toți acești oameni, afectează familiile și comunitățile în mod direct. Și asta facem noi, asta încercăm noi să facem, să asigurăm pește pe piață să asigurăm pește pentru o populație care este în creștere atât în Europa cât și în străinătate. În Olanda ce se întâmplă? Se vede că în ultimii 25 de ani eh, flota noastră eh, a scăzut, capacitatea s-a redus la jumătate și acum să revenim la regulamentul curent. E foarte ușor să spui ce ai de spus despre acest regulament. Regulamentul curent, deși uh, este prescriptiv, nu a reușit să ducă la durabilitate, este absolut clar. Este redactat într-un stil învechit, e complex, ca să spunem așa, frumos și de fapt este pur și simplu învechit. Este mult prea detaliat, mult prea prescriptiv și pornește de la ideea că există o măsură valabilă pentru toată lumea. Și nu e adevărat. Ar fi trebuit să fie înlocuit cu mulți ani în urmă. Cred că e a treia sau a patra încercare de a-l înlocui și sper, să sperăm că de data asta colegiuitorii vor uh, reuși să facă acest lucru. Pentru că este contraproductiv, merge împotriva durabilității. Pentru că ideea selectării echipamentului este împiedicată. Practicile durabile sunt pedepsite și a, a devenit obligatorie aruncarea în mare, la un moment dat, iar acum este interzisă. Ce vrem noi de la nou regulament? Vrem să fie mai simplu, vrem ca rezultatele să, să, să vrem să se bazeze pe rezultate, și să fie prietenos cu peșca, pescarii. Pentru că dacă este prietenul pescarului, atunci pescarul și timoneria pot să ia decizia corectă. Care sunt cerințele pentru noul regulament? Trebuie să asigură o guvernanță mai bună. Regionalizarea trebuie să devină reală Regionalizarea nu înseamnă un mini-consiliu care să decidă asupra măsurilor tehnice. Dacă e vorba de un mini-consiliu, o să fie cel mai mic numitor comun uh, care îl ia hotărârea. Trebuie să stimulăm, uh, nu, să stimulăm uh, pe inovatorii de marcă. Asta înseamnă, de fapt, uh, durabilitate și are nevoie să se implice consiliile consultative cu regiile, uh, grupurile regionale. Nu trebuie să decidă uh, statele membre, trebuie să se implice părțile interesate, actorii din teren, pentru că ei au arătat în ultimii 10 ani cât sunt de buni. Ei sunt uh, partenerii noștri, consiliile consultative și ONG-urile și acest domeniu să colaboreze și vreau să le spun colegiuitorilor să vadă care sunt rezultatele pro- proiectului MFEPO. Și vreau să le spun tuturor colegiuitorilor să citească încă o dată opinia domnului Rachias, pentru că acolo o să înțeleagă foarte bine despre ce este vorba și ce vrem noi. Nou regulament uh, trebuie să definească niște limite și să uh, permită libertatea în interior, fără uh, prescrieri, fără detalii, pentru că dacă sporim detaliile o să duc uh, la scăderea durabilității. Practica pe mare arată că lucrurile sunt întotdeauna diferite. Situația este întotdeauna diferită și nu se poate lua hotărârea pe țărm în Marea Nordului. Este cea mai productivă parte din Europa, cea mai productivă sare din, din mare din Europa. Există foarte o, o mare varietate de stocuri de pește, o varietate de pescării și o varietate de meserii. Și toate au propriile lor caracteristici. Și toate sunt într-un proces de creștere a durabilității uh, în conformitate cu noua obligație de descărcare și ar trebui să rezolve cumva nou regulament această situație. Am un exemplu din pescăriile noastre, asta vedem aici că este vorba de pescuit mix, 60% uh, vine din uh, pescuitul de calcan și mai, mai, celelalte din alte uh, specii de pește, specii care pot uh, fi uh, Uh, specii cu cotă redusă, care sunt cea mai mare uh, amenințare la adresa obligațiilor de descărcare. Iată peștii plați pe care îi pescuim, calcanul, limba de mare este peștia, pe specia principală. Și uh, ceilalți nu pot să treacă prin ochiurile uh, Uh, plasei. Deci ca să putem pescui limbă de mare și calcan, uh, ochiul trebuie să fie mai mic de 80 de mm, pentru celelalte specii peste 120 de mm. Putem rezolva lucrul acesta, dar uh, măsurile de conservare tehnică trebuie să dea posibilitatea inovării. Deci pescarii trebuie să aibă libertatea de a ajunge la selectivitatea maximă. Asta este de fapt activitatea noastră. Trebuie să acceptăm că inevitabil uneori vor fi aruncări în mare. Știm foarte bine că de fapt cocoșul nu face ouă și am uh, acceptat foarte clar că taurul nu, du, nu, dă, uh, pe, nu dă lapte. E, la fel se întâmplă și în pescuit. Trebuie să ajungem la o gestionare bazată pe rezultate. Nu să dăm stimul maxim pentru a reduce la minim aruncările în mare. În sistemul de co-gestionare, și mă mândresc că sunt uh, uh olandez pentru că noi am inventat acest, acest sistem, am transformat uh, acum 25 de ani o situație de ilegalitate într-o situație de legalitate. Am colaborat cu Uh, industria. De aceea noi avem un sistem de transfer al cotelor în formă optimă. Deci am trecut de la ilegalitate la uh, un nivel înalt de respectare a legii. Trebuie să ne gândim și la Natura 2000. Natura 2000 cere măsuri extreme și avem nevoie de măsuri tehnice legate de uh, pescării și de Natura 2000. Regulile trebuie să fie într-un singur loc uh, în timonerie, pentru că la timonă trebuie să se știe exact ce trebuie să facă, dacă e vorba de strategia marină sau de, uh, eu știu, orice alt regulament. Trebuie să fie toate integrate. Și trebuie să-i dăm pescarului încredere. Natura 2000 este o mare invenție, dar uneori e prea rigidă. Și trebuie să reușim să acceptăm uh, modificările vorbim de... Nu, nu funcționează în Marea Nordului, este un eșec, dar există în continuare măsurile de conservare tehnică. Și știu că acum nu arunc o piatră în apă, dar trebuie să fim uh, gata să vedem care este realitatea. Trebuie să facem față și uh, directivei cadru pentru strategia marină. Uh, nu există niciun proces specific, trebuie să fie integrată în celelalte, iar propunerea curentă este un pas în direcția potrivită. Uh, ar fi fost mult mai bine să avem o hârtie pe care nu scria nimic, nu? Dar nu putem face acest lucru. Deci îi rog pe colegiuitori să nu dilueze activitatea bună care s-a desfăcut, care s-a făcut până acum, să nu mai uh, adăugăm detalii inutile să permitem regionalizării să funcționeze așa cum trebuie. Regionalizarea adevărată, și aici suntem la mâna statelor membre, va uh, hotărâ dacă lucrurile merg bine sau nu. Deci îi rog pe colegiitori uh, ca prin intermediul consiliilor consultative implicarea părților uh, interesate să fie obligatorie. E nevoie de un regulament uh, omnibus ante pentru că o să dureze până în 2020 când vor intra în vigoare aceste noi reguli. Și până în 2020 uh, trebuie să punem în aplicare obligațiile de deparcare, care, uh, ceea ce este cumva obstrucționat de regulamentul existent. Trebuie să rezolvăm această problemă înainte de 2020. Și acum care este calendarul? Locuim într-o casă care este pe cale de a fi uh, construită pentru că acum se pune în aplicare obligația de debarcare, nou regulament nu va deveni, uh, nu va intra în vigoare, în vigoare decât în 2020, deci e nevoie de acest regulament uh, omnibus exante. Am auzit foarte puține probleme legate de obligația de debarcare, dar E vorba de uh, lucruri care se desfășoară prea repede, prea mult pentru a ne alinia la articolul 15. Și o să ne confruntăm cu probleme în 2019 din cauza speciilor care au cote reduse. Și mai sunt și probleme grave de control uh, pe mare. Situația e neclară, uh, există tot felul de agenții de control care acționează pe mare, situația este explozivă și crește pericolul de a reveni la o situație de ilegalitate ca în anii 80 și nu dorim să se întâmple acest lucru. Iar consecințele economice sunt mult mai mari decât am crezut. Iar în casa, uh, aici, în Parlamentul acesta, o să avem o masă rotundă pe 5 aprilie unde vom discuta aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult și așteptăm să putem colabora pentru ca aceste noi măsuri de conservare tehnică să fie durabile. Mulțumesc! Thank you very much for this uh, presentation. Before we move... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Înainte de a trece la următorul vorbitor, Doresc să salut cu prezența colegului nostru, domnul Van Dalen. Înțeleg că dumneavoastră aveți și câțiva invitați din țările de jos. Doamnelor și domnilor, sper să vă facă plăcere să urmăriți această audiere. Iar acum trecem la ultimul invitat. Este vorba de domnul profesor Alan Soldo, vicerector um, al Universității Științifice și pentru Cooperare Internațională din Split. Mulțumesc foarte mult. Mulți dintre antevorbitori au menționat aspecte la care doresc să mă refer și eu, dar poate că voi aprofunda uh, observațiile în legătură cu anumite reglementări de ordin general. Și uh, ele pot să ducă la rândul lor la erori. Dați-mi voie să vă ofer câteva detalii. Eu vin din zona Mării Adriatice, care este foarte uh, diversă. Există uh, partea de nord, uh, la care adâncimea este foarte mare, după aceea partea centrală cu un alt tip de adâncime, de este imposibil să avem aceeași reglementare pentru toate aceste regiuni. Și eu cred că pe viitor, într-adevăr, trebuie să punem accentul pe regionalizare. Dar de multe ori când vorbim despre regionalizare, ne gândim la zone generale de pescuit, dar ele sunt de obicei, la rândul lor, mult prea extinse și ca atare nu se pot aplica aceleași principii. Deci eu voi insista insista asupra ideii că reguli locale trebuie să fie aplicate într-o anume regiune. Bun, după aceea mă voi referi și la pescuitul în Mediterana și la uh, flotila de pescuit care operează în Mediterana. Uh, pentru că Aici este nevoie și de conservarea uh, anumitor specii și de asemenea de pescuitul artizanal, care este foarte important pentru că pescarii uh, folosesc embarcațiuni de mici dimensiuni care nu se pot îndepărta atât de mult de mal ca uh, pescadoarele de uh, mari dimensiuni. Deci trebuie să ne referim la aceste zone, dar și la zonele offshore. Câteva detalii. Ce nu funcționează în clipa de față din punct de vedere nu doar al pescarilor, dar și din punct de vedere al oamenilor de știință. De exemplu, nu există există prea multe categorii de distinție a echipamentelor de pescuit, tipurile de uh, traul. Există traul de fund, traul lateral, traul uh, tractat de două embarcațiuni și așa mai departe. După aceea, Plasele de pescuit înconjurătoare, de asemenea, există definiții ale plaselor care sunt tractate de pe mal sau altele uh, care sunt tractate de pe uh, barcă și există diferențieri între uh, plase daneze, scoțiene sau care sunt de asemenea tractate de două embarcațiuni, dar în acest, în zona mediterană, aceste categorii practic se suprapun. Este același tip de traul care se folosește, indiferent că este vorba despre embarcațiuni mai mari de pescuit sau de bărcile mai mici. Președintele îl roagă pe vorbitor să vorbească ceva mai lent. Deci, spuneam că în zona Mediteranei nu se face o distinție între traul și plasă de pescuit. Se folosește aici de plase eh, care sunt tractate de pe mal sau de ambarcațiuni. Dar din punct de vedere al pescarilor, ca atare, aceste diferențieri eh, tehnice sunt inutile. Dar eh, aceeași regulă care uh, Uh, se aplică uh, uh, unui năvod tip de traul de fund, se aplică și unei plase de pescuit de pe mal. Ori aici este vorba despre un pescuit în adâncimi diferite și um, regulile nu pot fi aplicate pentru plasele de pescuit um, înconjurătoare ă, atunci când, ă, de fapt, ele sunt gândite pentru traul de fund. Dar pentru că pescarii trebuie să respecte această ă, regulă paradoxală, au dificultăți în a respecta prevederile legale. Deci, aceste uh, plase de pescuit uh, tractate de pe mal ar trebui să uh, aibă uh, o altă definiție în ce privește speciile care pot să fie pescuite, pentru că aici este vorba despre uh, silus mediteranean, salema, despre barbun vărgat, despre plătică, zărgan și alte specii care pot să fie uh, pescuite. Uh, sunt însă ă, parțial și specii ă, care deja ă, aproape au fost supra exploatate, fiindcă toată lumea și le dorește, toată lumea țintit se orientează spre aceste specii. După aceea, în ce privește plasele înconjurătoare și plasele pungă, de asemenea, sunt uh, prevăzute niște reguli tehnice în ce privește adâncimile uh, la care pot fi folosite. Există de asemenea uh, reguli că atunci când în zona de 300 de metri departare de coastă aceste plase pungă nu ar trebui să fie folosite. Și De asemenea, în ce privește uh, adâncimea în care plasa pungă poate să fie uh, folosită, există niște reguli uh, tehnice care nu mai permit ca anumite specii să poată fi pescuite cu acest tip de echipament. Deci, acest tip de traul, de fapt, nu poate să fie aplicat și în această regiune. Este uh, vorba de uh, sardine, de pildă, care în clipa de față uh, nu mai pot fi uh, pescuite pentru că există deja o supraexploatare. Deci există uh, pe de altă parte, dificultatea ca embarcațiunile de mici dimensiuni să poată fi dotate cu două tipuri de echipament de pescuit. Nu pot să le care. Conform reglementărilor, există anumite prevederi privind dimensiunile echipamentului care nu se potrivesc cu uh, prevederile tehnice privind dimensiunile ambarcațiunii care uh, trebuie să care acest echipament. Deci asta iarăși face uh, imposibil pescuitul în adâncimi mai mari. Problema principală în Mediterana Ehm, este că nu se ține seama de eh, dimensiunea uriașă a eh, flotilei de pescuit. Pescuitul artizanal este definit ca fi unul eh, tradițional care se practică doar în apropierea zonelor de coastă și um, comercializarea um, peștilor se face doar pentru uh, consumul uh, local. Există însă și reguli care trebuie să țină seamă de uh, condițiile ecologice. În ce privește pescuitul artizanal. Există însă posibilitatea de a um, ocupa forța de muncă mai bine. Um, Există de asemenea o mai mare flexibilitate a pescarilor artizanal. Pot să treacă de la uh, pescuirea unei specii la altă specie. Și, de asemenea, există costuri de construcție mai redusă, este de înțeles pentru că um, orice embarcațiune de mici dimensiuni costă mai puțin uh, ca uh, un, o navă de pescuit de mari dimensiuni. Deci acesta este o pledoarie, de fapt, pentru încurajarea uh, pescarilor artizanali. Ei reprezintă de altfel uh, un mare procentaj al uh, celor care practică uh, pescuitul în zona Mediteranei. Au existat multe um, mese rotunde în care s-a discutat diferența pe Uh, plan global între pescuitul artizanal și cel practicat de ambarcațiunile uh, de mari dimensiuni și de fiecare dată când s-a vorbit despre uh, costuri, s-a ajuns la concluzia că este mai avantajos să mizezi pe ambarcațiunile de mici dimensiuni. The high value fish is much. Este, cum spuneam, uh, mai uh, rezonabil să se mizeze pe încurajarea uh, pescuitului de mici dimensiuni artizanal în zona Mediteranei, atunci și este mai eficient să ai reglementări specifice decât să elaborezi niște reglementări cu caracter general. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Very interesting. A fost o prezentare foarte interesantă. Este momentul să deschidem dezbaterea, domnul Mato. Mulțumesc foarte mult. Evident că trebuia să intervin. Nu am multe de spus, pentru că pe lângă situația specifică prezentată, Uh, din Mediterana, cred că toți suntem de acord asupra două lucruri. Unu, Care este situația actuală? Știm cu toții că este o situație care poate fi îmbunătățită și, în al doilea rând, care trebuie să fie noul regulament. Și cred că și aici suntem de acord. Sigur că vor fi niște elemente asupra cărora nu vom fi de acord pentru că nu e ușor nu poți să faci o, un regulament general care să fie valabil pentru toată lumea, că știm că nu e bine, și nici ceva foarte specific, pentru că nu e bine să fie felul acesta. Așa că ajungem ca la început. Adică trebuie să trecem de la acest regulament uh, vechi, complex uh, și învechit la ceva mult mai bun și anume regulamentul acesta trebuie să fie prietenos cu pescarul. Trebuie să facem realmente acest lucru, de aia suntem aici. Noi trebuie să punem la dispoziția pescarilor instrumentele necesare, dar oricum pescarii eh, trebuie să fie implicați nu numai eh, să fie obligați, nu numai să fie amendați și pedepsiți, ci trebuie să fie implicați în acest proces pentru ca măsurile astea să fie ușor de aplicat în viitor și să ducă la rezultatele așteptate. Deci, din acest punct de vedere, cred că putem face ceva bine. O să ne apucăm de lucru, repet, grupul meu se va apuca de lucru uh, cu multă acribie și o să ținem cont de toate situațiile. Sigur că situațiile nu pot fi transpuse în legislație la fel din moment ce nu sunt uh, egale. Deci trebuie să existe totuși un cadru global la minimum, iar apoi specificitatea trebuie să fie un element de care să ținem cont în politica comună de pescuit și anume regionalizarea. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mai există observații suplimentare? Doamna Uh, Hvala lijepa, ja ću vrlo kratko. Mulțumesc foarte mult. Doresc și eu să mai scurtă intervenție. Eu sunt membră a Comisiei uh, pentru Pescuit pentru că vin dintr-o insulă din Croația și știu câte dificultăți creează aceste reglementări pescarilor care trebuie să supraviețuiască din această practică de a pescui tradițional. Deci, în numele lor vreau să vă solicit să simplificăm aceste prevederi. Sorry, Mr. Kuhn. Mulțumesc, domnul Kuhn. Weil wir so intensiv auch pentru că eh, am avut un schimb de informații inclusiv despre pescuitul de coastă. Poate că ar fi interesant să aflăm și de, din partea expertului din Croația ce uh, eh, binare există între acest tip de pescuit artizanal și vânzarea directă a uh, capturilor, respectiv uh, legătura cu turismul, uh, pentru că uh, vizitarea unor asemenea regiuni în care există uh, practica pescuitului artizanal uh, poate fi un element de atracție uh, pe care să îl avem în vedere. Dispunem oare de date concludente în ce privește PIB-ul și dacă și turismul contribuie la uh, creșterea PIB-ului în această regiune până la urmă. Mulțumesc și să trecem acum la experții noștri. Uh, domnul profesor uh, Sol. Mulțumesc. Pot să răspund Uh, la ultima întrebare. Cred că scopul tuturor este același, să există un pescuit durabil. Problema este mijlocul cu care atinge acest scop. Eu mă gândesc că măsurile actuale nu sunt adecvate și chiar uh, eșuăm în atingerea acestui scop și ar trebui să avem uh, reguli locale pentru zonele locale crezând că astfel uh, vom atinge un pescuit durabil mult mai rapid. În ceea ce privește a doua întrebare, legătura între turism și pescuitul artizanal din Croația. Aici este un lucru unic în Croația. Turismul se bazează, practic, este construit pe pesca, uh, pescuitul artizanal. Eh, după cum ați văzut, cărțile poștale din Croația au cel puțin un pescar pe ele și toată lumea care vine să viziteze Croația spune cât de uh, frumos este și ce tip de pește au mâncat. Și bineînțeles, peștele proaspăt, care este prins de eh, pescarul artizanal, este vândut imediat pe piața locală. Și tocmai așa construim turismul, pentru că lucrurile sunt foarte strâns legate. Ca și în Marea Mediterană, pescarii artizanali reprezintă 82-83% din uh, flota de pescuit și uh, acest lucru și regulamentele actuale îi afectează sever, iar problema este că regulamentele care sunt chiar greșite de-a dreptul, nu doar că nu sunt bune, așa cum am spus mai devreme, uh, afectează nu doar industria de pescuit, ci și industria turismului. Iar pe insule, turismul și pescuitul sunt practic singurele industrie existente. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Visar. Mulțumesc și eu. În grupul nostru de pescari nu există o distinție reală între uh, pescari, uh, pescală, pescară mare sau pescară mică. Pentru noi, uh, Uh, pescarii de creveți care au uh, bărci mici, dar sunt uh, prea mari ca să fie catalogați drept la scară largă, sunt artizanali pentru că au făcut acest lucru în mod tradițional de uh, generații, dar nu sunt numiți artizanali. Deci ar trebui să ținem cont de toate tipurile de pescari și de toate contribuțiile acestora la uh, comunitățile locale, pentru că um, o um, barcă de pescuit de 18 metri, spre exemplu, ar putea avea un impact uriaș asupra comunității uh, sale. Deci dacă ne gândim la impactul socioeconomic, acesta afectează toți pescarii. Și ceea ce a reieșit clar din prezentări este că toate regulamentele trebuie să fie aplicabile și potrivite pentru regiunea respectivă. Asta este testul regionalizării noii politici comune de pescuit pe lângă obligația de debarcare. Deci toate regiunile, toți actorii implicați în regiune trebuie să poată transforma acest regulament într-un succes pentru regiunea lor? Asta este întrebarea cea mare și asta este întrebarea pentru toți colegiuitorii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Există și o intervenție finală din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult. Câteva observații. În primul rând, cred că a fost o discuție uh, care ne-a iluminat foarte mult pentru că măcar avem niște reacții inițiale față de propunerea noastră. Vreau să reacționez doar la două, trei observații. În primul rând, mai ales în prima sesiune de prezentare, am auzit multe indicii cum că uh, Chiar și propunerea noastră ar fi uh, prea mult în ceea ce privește reglementarea măsurilor tehnice și am auzit acest lucru și în timpul uh, consultărilor. Uh, mulți au spus că ar trebui să renunțăm la toate, să facem un sal de, de încredere și de credință și să renunțăm la toate, dar asta nu este o părere reprezentativă pentru toată lumea. Am avut discuții și cu statele membre și cu alți actori implicați în industria pescuitului și în acest sens am încercat să găsim un echilibru între diversele păreri am avut și uh, raportul din proprie inițiativă de la Comisia PEș, care în mod clar nu merge în direcția unei eliminări complete a regulamentelor. Deci am încercat să găsim o propunere care să fie undeva la mijloc și să se bucure de consens. Și tocmai de aceea nu am vrut să uh, reevaluăm cu totul uh, măsurile tehnice sau să le eliminăm cu totul. Am uh, profitat de această opțiune în evaluarea noastră de impact și până și acolo am văzut că riscurile, în special în, primele, în primii ani, a unei, ale unei eliminări complete ale regulilor ar fi uh, mult prea mari. În al doilea rând, uh, Unul din prezentatori a spus că se opune specificării unor ținte, în special țintele legate de elementele bazate pe ecosistem. Această propunere a introdus multă flexibilitate, multă libertate, libertate de a stabili măsurile necesare noi credem totuși că acest lucru poate funcționa doar dacă ai un set clar de parametri cu care să măsori succesul. Pentru că nu poți avea indicatori de succes decât dacă ai niște ținte clare și în acest sens credem că este extrem de util să avem uh, ținte clare. Am vorbit despre uh, protecția puietului uh, și aici avem niște ținte, dar am, am introdus ținte și fără uh, cifre clare în ceea ce privește dimensiunea ecosistemului. Deci nu putem să renunțăm la asta. Politica comună de pescuit spune clar că trebuie să introducem o abordare bazată pe ecosistem în ceea ce privește măsurile tehnice. Și acestea trebuie să contribuie la protecția ecosistemului și în acest sens cred că este foarte important să înțelegem cu toții că dacă introducem ținte, uh, ar trebui să introducem ținte și în uh, contextul abordării bazate pe ecosistem. Și nu în ultimul rând, ca reacție la ultima prezentare, înțeleg pe deplin de ce au existat multe critici și comentarii în ceea ce privește uh, regulamentul uh, în ceea ce privește Marea Mediterană și dacă acesta a fost potrivit sau nu. Dar cred că ați putut vedea clar în abordarea noastră că spre deosebire de regulamentul pentru Atlantica, pentru, pentru Oceanul Atlantic, pentru Marea Baltică și așa mai departe, pe care sperăm să le uh, abrogăm, acest regulament privind Marea Mediterană va rămâne în vigoare pentru că este o combinație între măsurile de management, uh, dezvoltarea unor planuri naționale sau europene de management și, pe de altă parte, măsurile tehnice. Și ceea ce sperăm este ca măsurile tehnice ale Mării Mediterane să fie introduse în acest uh, regulament, iar elementele care țin de management să rămână intacte. Și asta ar uh, ușura un pic și îngrijorările prezentate de vorbitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, au fost niște păreri foarte interesante și cu asta se încheie audierea noastră de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Le mulțumesc și oratorilor pentru contribuții la vote. Vă mulțumesc că ne-ați împărtășit înțelepciunea dumneavoastră și vă urez o seară frumoasă.